So can we start, concentrate on the last point, uh, the macro uh, to the Hashemite Kingdom? Începem cu asistența macrofinanciară acordată Regatului Iordaniei. Îi dau cuvântul doamnei Neitz. Domnule președinte, stimați colegi, proiectul de aviz al comisiei noastre pentru INTA conține câteva uh, observații, aș dori să spun și eu câteva cuvinte, 20 de amendamente. Uh, aș dori să le mulțumesc colegilor pentru tot ce au făcut. Sunt de acord cu toate amendamentele, cu excepția celor 14 din partea uh, colegei Lorenz Stassen în legătură cu VV-ul din Olanda. E, nu sunt de acord cu această idee de a acorda orice tip de asistență, uh, orice fel de asistență Iordaniei, pentru că, să nu uităm, e totuși vorba de o țară musulmană. Aș dori să discutăm, să ne concentrăm mai ales pe aspectele practice, financiare, care sunt importante, însă Mhm. Sigur că atunci când acordăm asistență macrofinanciară în astfel de vremuri dificile, trebuie să ținem cont de două aspecte. În primul rând, Iordania încearcă să treacă prin uh, eforturi uh, politice majore, care nu sunt salutate peste tot în această țară, pentru că există fragmente din populație care și-ar dori uh, să se mențină starea actuală, status quo-ul, deci cred că în interesul evoluțiilor ulterioare ar fi bine să arătăm că sprijinim acest proces de tranziție care este în curs și care, din fericire, e pașnic, e un uh, element uh, care nu poate fi neglijat. Și apoi, în al doilea rând, Iordania se confruntă cu un uh, influx, uh, influx de refugiați din, datorită conflictului din Siria Uh, ceea ce exercită o presiune foarte importantă asupra Iordaniei, demografică, economică și probabil că vă dați seama că iordanienii nu sunt chiar întotdeauna uh, bucuroși să primească acest număr mare de migranți în ciuda faptului că autoritățile iordaniene fac tot ce pot pentru a îi ajuta pe acești refugiați care au nevoie mare de sprijin financiar. Și cred că Uniunea Europeană, dacă ar aproba acest, uh, această propunere și acest uh, proiect de acord, ar fi uh, foarte inspirată. Mulțumesc, doamne Neitz, pentru prezentarea acestui proiect de aviz. Aș dori să dau cu posibilitatea colegilor care doresc să intervină să ia cuvântul. Nu vrea nimeni avem în sală și reprezentantul comisiei. Poate reprezentanta comisiei, domnul Temprano Arol, dorește să spună câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, doamnei Neitz, doamna uh, raportor, pentru avizul său și pentru sprijinul Uh, pe care le acordă pentru expunerea de motive. Suntem de acord cu prezentarea pe care a făcut-o situației. Uh, situația din Ordania uh, se răutățește datorită crizei din Siria și datorită instabilității din peninsula Sinai. Datorită situației din Egipt, Iordania trebuie să importe gaz din Egipt, să se înlocuiască gazul din Egipt cu alți carburanți mai scumpi Uh, furnizarea din Egipt a fost uh, întreruptă din iulie, uh, ceea ce a avut un impact foarte important asupra balanței comerciale o pierdere de 18,5% și o pierdere de 10 puncte din PIB. Deci, iată, e pentru prima dată pentru Uniunea Europeană o ocazie de a-și arăta solidaritatea în urma Uh, primăverii arabe. Deci e foarte important să sprijinim acest proces de tranziție. În ce privește uh, amendamentele și observațiile mai concrete, aș dori să mă refer la amendamentul 5, care uh, definește criteriile de eligibilitate pentru Iordania, dar care menționează sau sugerează faptul că ar trebui să sprijinim stabilitatea politică, uh, democratică și economică. E un obiectiv foarte important. Uh, Uh, ar trebui să fie menționat în uh, expunerea de motive. Uh, din formulare reiese că ar fi vorba de un criteriu de eligibilitate, ori nu figurează în, consilii, în concluziile Consiliului din urmă cu câteva luni. Deci nu e un criteriu, un criteriu de uh, eligibilitate și deci vă uh, propunem să faceți aici o modificare. Am uh, avea și un comentariu la amendamentul 4 care uh, sugerează e vorba de sub conducerea maestății sale regele, uh, am dorit să se facă trimitere la o instituție și nu neapărat la rege, deci am dorit să uh, uh, sprijini, să spune că sprijinul nostru este foarte important pentru ca asistența să ajungă cât mai repede la Iordania. Această asistență e justificată și e necesară datorită impactului refugiaților, datorită crizei deci ar trebui să vedem uh, această asistență ca un fel de uh, răspuns al Uniunii Europene uh, la implicațiile crizei din Siria în țările învecinate. Deci e o operațiune foarte importantă din acest punct de vedere. Mulțumim reprezentantului Comisiei. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Aș dori să vă anunț că proiectul de aviz va fi votat în 10 octombrie la ședința reuniunii noastre. E ultimul punct din această dimineață. Aș dori să vă urez poftă bună. Ne vedem după masă. Mulțumesc!